Se reia ședința. Aș vrea să vă transmit acum rezultatele votului pentru alegerea vicepreședinților Parlamentului European. 701 de persoane au votat, voturi anulate 17, voturi exprimate 684 și 343 este majoritatea absolută. Iată câte voturi au obținut candidații. Roberta Angelilli, 277 de voturi. Isabel Durand, 268. Domnul Kaminski, 194. Doamna Koch-Merin, 148 Rudi Crața 355, domnul Lambrinidis 348, domnul Macmillan Scott 237, domnul Martinez Martinez 330, domnul Pitela 360, doamna Rod Berend Dagmar 299, domnul Rauchek Libor 284, domnul Pal Schmidt 266, domnul Vidal Quadras 332, doamna Wallis 303 și domnul Wieland 267. Următorii candidați au obținut o majoritate absolută. Domnul Pitella, doamna Crața Sagaropulo și domnul Lambrinidis. Doresc să felicit pe acest colegi pentru alegerea lor ca vicepreședinți. Jedenaście miejsc. Jeden... Au rămas 11 locuri de ocupat în postul de vicepreședinte, deci trebuie să trecem la un al doilea tur de scrutin. Dacă nu există comentarii sau observații, considerăm că aceleași candidaturi din primul tur sunt valabile și în al doilea. Văd că nimeni nu are comentarii sau observații, așadar păstrăm candidaturile din primul tur și vom suspenda ședința pentru 10 minute pentru a distribui buletinele de vot și plicurile. 10 minute pauză. Vă rog să nu părăsiți sala. It was no probably translation. Please stay here. Probabil că nu a fost tradus. Vă rog să rămâneți în sală. koleżanki i koledzy. Dragi colegi. Reluăm ședința, repet, se reia ședința. Este foarte important să avem prezență pentru că vom avea trei tururi de scrutin. Don't disappear, because... dat că avem și al treilea tur de scrutin probabil, trebuie să ne grăbim pentru că la 7.30 cel târziu trebuie să aibă loc al treilea tur. Trecem acum la turul al doilea de scrutin. Îi rog pe cenzor să treacă din nou lângă urne. Cenzorii vor vota ultimii, ca de obicei. Au fost distribuite buletinele de vot și plicurile. Îi rog acum, deci, pe deputat să folosească numai aceste plicuri și numai aceste buletine de vot și să marcheze candidații pe care doresc să-i voteze. Mai sunt 11 locuri de vicepreședinte, repet, 11 locuri, deci nu puteți să marcați decât 11 nume. În engleză, aceeași informație. 11 candidați puteți să votați. 11 persoane și nu mai mult. Conania na În cazul în care doriți să corectați un buletin de vot, trebuie să chemați ușierii care să vă aducă un alt buletin. Dacă faceți remarci sau comentarii pe buletinul de vot sau dacă votați necorespunzător, acesta va fi anulat. S-a deschis votarea. Number, immediately opposite number 90. Yes, 90, okay. Uh, well, it is 90. Uh, okay, okay. Uh, uh, Mr. Colleague Leichtfried. Domnul coleg Leichtfried, vă rog. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Fiind dat că ați dat foarte multe explicații despre vot. Nu mai am nevoie să-mi pun întrebarea. Mulțumesc. Ok, ok, dziękuję bardzo. Okay. Okay. Mulțumesc. Fine. What is fine, you are watching everything around because while, while <laughs> I'm just losing.